Bună ziua, dragi colegi. Se deschide ședința. Am un anunț de făcut în ceea ce privește decizia Comisiei IMCO de a deschide negocierile interinstituționale anunțat la deschiderea ședinței de luni 11 martie. Nu am primit nicio solicitare pentru un vot în Parlament în temeiul articolului 69C aliniatul 2. Iată prin urmare, Comisia IMCO a lansat negocierilor. Vom trece acum la primul punct de pe ordinea de zi. E vorba de declarațiile Consiliului și Comisiei referitor la schimbările climatice. Aș dori să vă comunic, dragi colegi, stimați membri, că în scopul acestei dezbateri nu se uh, va aplica procedura intervențiilor spontane sau intervențiile cu cartonaș albastru. Iată de ce. Îi dau de îndată cuvântul doamnei Ciot, vă rog. Uh, President, honorable. Bună dimineața, domnule președinte, onorați membri. Doresc să mulțumesc Parlamentul European că mi-a dat posibilitatea să intervin astăzi din partea Consiliului, vorbim pe această temă atât de importantă. Cunoaștem cu toții amploarea și natura presantă a schimbărilor suferite de clima planetei. Este o chestiune prioritară atât la Consiliu cât și pentru Parlament. Însă, acțiunile luate la nivel mondial împotriva acestui fenomen rămân insuficiente, după cum ne arată raportul IPCC, încă o încălzire globală de 1,5 grade Celsius. Uniunea Europeană este hotărâtă să rămână un vârf de lance în lupta împotriva schimbărilor de climă. Uniunea Europeană își respectă angajamentul de a pune în aplicare integral acordul de la Paris pentru a păstra creșterea temperaturilor mondiale sub 2 grade Celsius. Uniunea Europeană, de asemenea, se angajează să-și maximizeze contribuțiile în lupta împotriva schimbărilor de climă și prin alte procese multilaterale, mai ales când e vorba de transportul aerian și maritim. Uniunea Europeană este pe cale a-și îndeplini obiectivele privind energia regenerabilă și eficiență energetică pentru 2020. Deja a tradus în acte legislative angajamentele ambițioase asumate pentru 2030, ceea ce va permite o reducere a emisiilor de cel puțin 40% până în 2030 în comparație cu 1990 definitivarea principalelor elemente ale legislației privind schimbările de climă până în 2030 sunt încurnarea unei activități care a început în 2015 și a văzut recent negocieri intense și un acord între Parlament și Consiliu. Regulile privind schema de comercializare a cotelor de emisie a fost revizuită de asemenea, avem ținte ambițioase de reducere pentru 2030 aplicabile tuturor statelor membre în alte sectoare, cum ar fi construcțiile, transportul și deșeurile. În ceea ce privește utilizarea terenurilor și silvicultura, statele membre trebuie să se asigură că emisiile de gaze cu efect de seră pe teritoriul lor nu depășesc uh, nivelul 6 în combinație cu alte politici sectoriale, eficiența energetică, emisiile de dioxid de carbon de la autovehicole și de la gazele fluorinate, se estimează că acest noi, aceste noi politici vor avea un impact semnificativ asupra realizării obiectivelor noastre. De asemenea, s-au decis reguli generale de guvernanță la nivel european pentru a asigura acțiuni coerente la nivelul tuturor statelor membre în ceea ce privește planurile pe termen lung în domeniul schimbărilor de climă și, de asemenea, sunt menite a facilita raportarea și monitorizarea progreselor făcute. Știm însă că trebuie să facem mai multe pentru a contribui la atingerea obiectivelor pe termen lung stabilite la Paris. În conformitate cu acordul de la Paris, Uniunea Europeană va prezenta o strategie pe termen lung Convenției Cadru a Națiunilor Unite prin schimbările de climă până în 2020, făcând în același timp un apel la toate celelalte părți să prezinte propriile strategii pe termen lung la timp. În acest context, Consiliul și Parlamentul au invitat Comisia să formuleze o propunere de strategie pentru reducerea pe termen lung a gazelor cu efect de seră în Uniunea Europeană până la începutul lui 2019. Prin urmare, în noiembrie 2018, Comisia a venit cu comunicarea O planetă curată pentru toți. Consiliul salută această comunicare și subliniază nevoia de a axa dezbaterile pe diferitele metode care ar permite realizarea neutralității climei, climatului în conformitate cu acordul de la Paris. Comunicarea a fost discutată la întrunirea miniștrilor responsabili cu mediul, energie și competitivitatea și alte dezbateri sectoriale sunt preconizate pentru următoarele săptămâni și luni. Dezbaterile de până acum au evidențiat nevoia de măsuri concrete și au subliniat importanța unei strategii europene pe termen lung care să fie atât cuprinzătoare cât și holistică. Consiliul consideră că aceste acțiuni ample trebuie să vizeze nivelurile multiple ale guvernanței, preconizând un rol esențial și protagoniștilor care nu sunt instituții de stat, pentru că e nevoie de soluții ambițioase, concret, în teren. Pregătirea strategiei europene pe termen lung, de asemenea, ar trebui să țină cont de planurile naționale integrate în domeniul energiei și schimbărilor de climă, care trebuie să se alinieze la strategia pe termen lung. Acordul de la Paris recunoaște această perioadă de tranziție ca o premiză a atingerii obiectivelor privind schimbările de climă, asta la nivel regional și comunitar, mai ales acolo unde impactul este cel mai sensibil. Strategiile pe termen lung trebuie, prin urmare, formulate în comun la nivel european și național. În ciuda acestor provocări, tranziția la o economie cu emisii reduse de carbon și cu un impact minim asupra climatului mondial permite crearea de noi locuri de muncă în domenii cum ar fi energiile regenerabile, construcții și renovarea clădirilor. Inovațiile tehnologice vor trebui să fie amplificate în toate sectoarele. Activitățile de cercetare și dezvoltare urmează să reducă sensibil costurile noile, noilor tehnologii, însă e nevoie de un cadru de capacitare în acest sens și de asemenea e nevoie de un impuls acordat instrumentelor private și de asemenea trebuie transmis un mesaj clar către piețe dacă dorim să reducem emisiile și mai mult în conformitate cu angajamentul european de a pune în aplicare pe deplin acordul de la Paris, e bine, pentru aceasta e nevoie de schimbări considerabile la nivel social. Când e vorba de alegerile pe care le facem, de investițiile pe care le facem, de modelele de consum și producție pentru următorul deceniu. Președinția așteaptă cu nerăbdare discuțiile ulterioare pe marginea comunicării Comisiei, discuții care vor avea loc inclusiv la cel mai înalt nivel politic. Consiliul European va discuta această temă la întrunirea de săptămâna viitoare pentru a oferi o serie de linii directoare privind prioritățile politice în domeniu. Pe baza acestor linii directoare, Consiliul va continua dezbaterea pentru a contribui la procesul în ansamblul său. Consiliul așteaptă asemenea cu nerăbdare evenimentul la nivel înalt planificat, evenimentele planificate pentru 2019, care vor permite mobilizarea voinței politice necesare ridicării ambițiilor globale, cum ar fi, de exemplu, summitul uh, Națiunilor Unite. E o cursă pe care trebuie să o câștigăm până în septembrie 2019. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule ministru, stimați colegi. Uh, pentru cei care au venit mai târziu, nu avem cartonaș albastru ca procedură pentru această sesiune, nu avem catch the eye pentru acest punct. Acum uh, îi dau cuvântul domnului comisar Calniete. Domnule comisar, bună dimineața, aveți cuvântul. Domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Am onoarea să iau cuvântul uh, în această dimineață referitor la această dezbatere prioritară privind schimbările climatice. Acțiunile și angajamentul dumneavoastră au atras atenția opiniei publice asupra necesității și urgenței de a interveni în ce privește schimbările climatice. Referitor la raportul publicat recent de IPCC privind creșterea temperaturii cu 1,5 grade, arată cât de necesar este să intervenim. În acest an de alegeri europarlamentare trebuie să ne gândim ce altceva mai putem face. În Europa putem fi mândri de ce am realizat până acum. Campania pentru alegerile europarlamentare reprezintă o ocazie excelentă pentru a le spune cetățenilor ce am realizat deja și pentru ca fiecare partid individual să-și prezinte poziția pentru viitor. Însă, după cum bine știți, marea majoritatea cetățenilor nu știu că am adoptat un cadru legislativ ambițios pentru 2030. Nu am fi reușit să atingem acest rezultat fără angajamentul și determinarea membrilor acestei instituții. Pentru că Uniunea Europeană are acum un cadru modern referitor la mediul înconjurător, una din ambițiile Comisiei Juncker de încă acum 5 ani. Legislație pentru energie curată ar trebui să-i permită Uniunii Europene să reducă emisiile de dioxid de carbon până în 2030, dincolo de pragul stabilit de 40%, cu 45% față de nivelul din 1990. Însă cu stimulantele potrivite putem obține rezultate mai bune. Dacă ne gândim uh, la folosirea suplimentară a surselor regenerabile de energie, ne putem uh, majora economiile de energie până în 2030. În acest fel, cetățenii văd că subiectele de, ce țin de climă și energie se află în fruntea priorităților Uniunii Europene. De asemenea, le arată partenerilor noștri internaționali că Uniunea Europeană este un exemplu elogvent și că ne transformăm uh, vorbele în fapte concrete. Trebuie însă acum să ne pregătim pentru 2030. Trebuie să avem, și, uh, să avem politici și mai ambițioase până atunci. Vom putea face acest lucru doar aducând uh, un nou model pentru cetățeni care să le asigure prosperitate, un model care să fie corect pentru cetățeni și echitabil pentru industrie. Iată de ce uh, Anul trecut, în noiembrie, Comisia a adoptat comunicarea O planetă curată pentru toți, o viziune pe termen lung pentru o economie competitivă și neutră din ce, în ce privește emisiile de dioxid de carbon. În acest fel am răspuns apelului din partea Parlamentului și Consiliului European. Comisia dorește să marcheze un drum clar pentru politica de mediu a Uniunii pentru a atinge obiectivele acordului de la Paris. Am uh, analizat 8 scenarii pentru a vedea ce putem face. 5 din aceste scenarii ating o reducere a emisiilor cu până la 80%, introducând eficiența energetică și economia circulară. Dar haideți să spunem lucrurilor pe nume, nu sunt suficiente pentru a atinge obiectivul de 1,5 grade Celsius și nu e ce intenționează să facă Comisia. Pentru a atinge obiectivul de 1,5 grade Celsius trebuie să reducem emisiile la 0 până în 2050. Iată de ce am uh, conturat două scenarii care permit atingerea acestei neutralități. E vorba de elemente suplimentare de schimbare comportamentală, economie circulară, printre altele. Analizele arată că se poate atinge o economie neutră din punct de vedere a emisiilor până în 2050. Acest lucru însă presupune o combinație ambițioasă de tehnologie și măsuri. Nu doar pentru a proteja mediul, ci și pentru a moderniza economia Uniunii Europene pentru un viitor durabil, pentru a crește investițiile în um, tehnologii competitive și pentru a proteja cetățenii oferindu-le o viață mai bună. Asta înseamnă o investiție într-o economie mai eficientă, o economie care se bazează mai puțin pe energia importată și o economie care oferă mai multe locuri de muncă locale de înaltă calitate. Mă bucur să văd că rezoluțiile adoptate de comisiile Parlamentului confirmă această ambiție pe termen lung și sper că așa să se întâmple și mâine în plen, în timpul votului. Avem răspunderea de a demonstra că o tranziție echitabilă din punct de vedere social spre neutralitatea de mediu este posibilă și că deschide în același timp numeroase, că oferă în același timp numeroase oportunități economice. O transformare atât de amplă presupune o dezbatere deschisă și inclusivă. Trebuie să discutăm cu cetățenii și societatea civilă pentru a găsi o cale comună înainte. Împreună cu echipa mea am uh, început deja să iau legătura cu toate țările europene pentru a iniția dezbateri publice și vă invit pe toți să contribuiți la viziunea noastră 2050 pentru Europa. Iată unde tinerii europeni ne oferă o contribuție importantă. A venit vremea să ne facem glasul auzit, pentru că mulți dintre noi nu vom mai fi aici să vedem cum va arăta planeta în 2050. Însă tinerii europeni care au ieșit în străzi și care fac acest lucru număr tot mai numeros vor fi în floarea vârstei în 2050. Salut implicarea lor. Miza lor e cea mai mare în lupta împotriva schimbărilor climatice. Trebuie să dăm dovadă de un simț mult mai acut de urgență în ce privește acest uh, proces de transformare. Mai avem puțin timp la dispoziție pentru a stabiliza clima și pentru a îndeplini obiectivele acordului de la Paris. Nu ne mai putem permite să pierdem timpul. Acțiunile și vorbele acestor tineri europeni eh, reprezintă o încurajare necesară. Am făcut uh, am conturat un plan și am făcut o analiză referitor la cum eh, Uniunea Europeană poate atinge neutralitatea din punct de vedere al climei, un model pe care și restul lumii îl poate pune în aplicare, care arată cum neutralitatea climatică, prosperitatea economică și echitatea socială pot merge mână-mână. Trebuie să ne punem de acord asupra unei Europe prospere, neutre din punct de vedere a mediului și echitabile pentru 2050 și în baza acestei, acestui obiectiv trebuie să luăm măsurile și acțiunile care să permită realizarea acestui obiectiv. Dragi colegi, acum dăm cuvântul reprezentanților grupurilor politice pentru PPE. 4 minute, domnul Lize, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimate colegi și colegi. Fostul cancelar german socialist Helmut Schmidt a spus odată Cine are viziuni ar trebui să meargă la medic. Eu cred însă că în uh, politică avem nevoie de viziuni și mai ales în uh, politica europeană. Comisia Europeană a prezentat o viziune vrem să, devine, să devenim uh, neutri din punct de vedere climatic până 2050 și partea bună e că această viziune e, se bazează pe date solide. Putem crea locuri de muncă suplimentare conform spuselor Comisiei și să generăm creștere economică în Europa dacă urmărim acest obiectiv. Peste tot în Europa, elevii ies în stradă pentru a protesta pentru mediu. Și cred că mâine, dacă vom adopta acest, această rezoluție și vom sprijini cu o amplă majoritate obiectivul neutralității climatice, vom fi marcat deja un pas important, o reușită semnificativă, însă mă tem că Elevii trebuie să protesteze în continuare în afara orelor uh, de școală, pentru că nu suntem doar noi responsabili de această decizie, pentru că și Consiliul trebuie să-și dea acordul și acolo situația mai complicată decât la Parlament. Tocmai pentru a motiva Consiliul să voteze pentru această strategie și pentru a face pași concreți, trebuie să ne gândim precis la ce e de făcut. Noi, la PPE, considerăm uh, că obiectivul de, a, de 55% până în 2030 uh, nu e unul uh, foarte inspirat pentru că deja um, am luat o decizie în acest sens pe care credem că ar trebui să o respectăm și ne temem că statele membre de la Consiliu care nu vor din principiu neutralitatea climatică ar veni cu argumente cum că exagerăm cu această rezoluție. Iată de ce credem că am ajuns la un compromis bun la negocierile interpartinice, compromis pe care credem că ar trebui să-l sprijinim mâine. Pentru PPE este vorba de. Este foarte importantă această tranziție echitabilă. Trebuie să ajutăm oamenii din regiunile miniere să găsească alte locuri de muncă Trebuie de asemenea să le permitem industriilor energivore să producă fără emisii, de pildă industria siderurgică să fie în stare să producă oțel fără emisii. E clar că va fi foarte greu și avem nevoie de mult sprijin. Raportorul Cristian Eller negociază acum la trilog pentru ca în tocmai Uniunea Europeană să sprijine aceste tehnologii și noi ar trebui să îi oferim sprijinul nostru. Doamnelor și domnilor, i-am invitat pe elevii care protestează în circumscripția mea la o discuție și, bineînțeles, Elevii au primul cuvânt. Bineînțeles, această discuție are loc în timpul după amiezii și nu în timpul orelor de curs. Mi se pare important de asemenea să dialogăm cu întreprinderile Mulți reprezentanți ai întreprinderilor îmi spun nu reușim, e prea greu, trebuie să cooperăm cu ei. Dacă în cele din urmă ajungem uh, să fim neutri din punct de vedere al climei, dar industria să producă în alte colțuri din lume, um, nu vom fi un model pentru nimeni. Nu putem uh, să punem mediul înconjurător înaintea locurilor de muncă. Noi la PP vrem și protecția mediului și locuri de muncă. Iată de ce este important ca această rezoluție să fie adoptată mâine fără modificări radicale, pentru că doar așa vom putea transmite mesajul corect. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Lize. Acum, pentru grupul S și D, pentru șase minute are cuvântul domnul Bulman. Vă rog. Stimați colegi, avem oaspeți astăzi în sală. 60 uh, de tineri din 20 de state sunt uh, sus la galerie și le urăm bun venit. Pentru că sunt minunați și pentru că sunt uh, reprezentanții mișcării tinerilor pentru mediu. Toți parlamentarii au ocazia să vadă, așadar, uh, uh, tineri în uh, circumscripțiile lor, dar astăzi, iată, aveți ocazia să-i vedeți și aici. Greta Thunberg a lansat această mișcare în toamnă anul trecut. Ea a, s-a, de, s-a hotărât să facă uh, grevă în fața Parlamentului suedez, uh, ținând în mâini o pancartă desenată chiar de ea. Uh, Astăzi, uh, tineri în mai mult de 70 de uh, uh, state, în mai mult de 700 de orașe, merg la manifestații ca parte a acestei mișcări a tinerilor pentru Europa. Este o revoluție socială, practic, care a început peste tot. Stimați colegi, noi, politicienii, noi, parlamentarii, trebuie să fim parte Uh, a acestei revoluții. Aceasta este uh, părerea mea clară. Încă ceva. Cred că ei ar trebui să fie aici, în locul nostru astăzi, și să ne uh, vorbească ei nouă. Ei ar trebui să ne spună care le sunt solicitările, ei ar trebui să poată să ne pună întrebări, iar noi ar trebui să le oferim răspunsuri. Asta, într-adevăr, a fost și ideea anumitor grupuri de a invita pe tineri să vorbească astăzi aici. Însă, din păcate, nu s-a putut uh, să găsim o majoritate în conferința președinților pentru această uh, acest uh, idee. Îmi pare rău că conservatorii și extrema dreaptă ne-au refuzat șansa de a avea o astfel de dezbatere deschisă astăzi. din păcate, uh, au blocat uh, o discuție deschisă cu uh, tinerii care ies acum în stradă. Eventual am putea să ne descurcăm mai bine în privința asta pe viitor, domnule președinte. Concluzia a fost ca grupurile care au susținut asta, socialdemocrații, verzii, liberalii, să-i invităm la întâlnirile noastre de grup în această săptămână, să-i ascultăm și să vedem ce anume își doresc iar răspunsul a fost perfect clar. Și anume, o solicitare pentru a lua măsuri. E absolut urgent să facem ceva. Vă rog, nu mai amânați, ni s-a spus. Nu uh, uh, fușăriți răspunsurile politice, nu mai întârziați lucrurile, pentru că ne confruntăm cu cea mai mare amenințare din istoria umanității. Și da, tinerii au dreptate, pentru că își doresc uh, o viață fără Uh, teamă, o perspectivă pentru ei, pentru viitoarele lor familii și o viață fără devastare. Iată de ce vreau să le spun tinerilor că nu e de ajuns să zâmbim pur și simplu și să ne comportăm ca și cum i-am, ascult, i-am ascultat, dar nu am trage concluzii. Nu, trebuie să existe concluzii, trebuie să existe consecințe dacă vrem să salvăm planeta și dacă vrem ca toți cei care trăiesc pe această planetă să aibă un viitor. Noi luăm în serios mesajul și iată de ce în grupul uh, nostru ne-am revizuit toate politicile și suntem foarte deciși, uh, suntem hotărâți să ne orientăm programele astăzi și mâine înspre obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. Asta înseamnă că nu va mai exista o dezbatere referitoare la partea economică fără a discuta despre mediu, dar în același timp nu va mai exista o dezbatere referitoare la mediu fără a discuta de siguranța socială și fără a ne asigura asigura că toți oamenii să aibă ceva de câștigat de pe urma acestei societăți pe care vrem să o construim pentru toată lumea. Ecologia nu e doar pentru cei câțiva fericiți. Într-adevăr, vor dispărea locuri de muncă și trebuie să investim cu o politică regională implicată, cu o politică socială implicată. Întrebați-l de altfel pe domnul Macron. Tocmai uh, el uh, trage acest învățământ și anume trebuie să veghem ca uh, dreptatea socială să revină în societatea noastră. Cei mai vulnerabili nu trebuie să plătească pentru această tranziție ecologică. Din potrivă, vom reuși doar dacă toată lumea va reuși să fie implicată în tranziția ecologică. Vom avea un viitor dacă, doar dacă reușim ca industria să uh, Uh, se transforme și astfel încât lumea să poată trăi cu resursele naturale pe care le are de dispoziție. Acesta ar trebui să fie programul nostru. Am ascultat ce a spus uh, comisia, l-am ascultat pe colegul Liză, care într-adevăr se implică pentru aceste subiecte, însă, dragi prieteni și prieteni, e foarte simplu. Dacă toți sunteți hotărâți, dacă toți sunteți deciși, haideți să facem asta în noul mandat. Haideți pur și simplu uh, ca din pactul de stabilitate și creștere să facem un pact pentru durabilitate și din semestrul european să nu facem, uh, să ne limităm doar la considerente economice, ci să aplicăm politica durabilă. Iar tinerilor le spun, continuați-vă lupta, suntem alături de voi. Uh, thank you, Mr. Bulmana. Mulțumesc, domnule Bulman. Dacă îmi permiteți, numele președinției și nume propriu, să spun următoarele. Îmi imaginez uh, cu ușurință că uh, vom putea organiza în viitorul mandat un eveniment special aici în Parlament împreună cu tineri în legătură cu chestiunile care țin de schimbarea climatică. Îmi imaginez că marea majoritate dintre noi ar susține uh, o astfel de inițiativă. Eu aș fi susținut uh, această inițiativă dacă mi-ar fi fost adusă în atenție în cadrul plenarii. Acum, din partea ECR, doamna Vișniesc, care cuvântul domnule președinte, doamnelor și domnilor. Acordul de la Paris ne arată calea spre un mediu curat. Avem nevoie de strategii bazate pe reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Această nouă sarcină vine și cu noi perspective. Trebuie să punem accentul pe cercetare, pe inovare, Trebuie să asigurăm finanțare pentru toate regiunile care au nevoie de transformări, mai ales cele care se bazează pe utilizarea cărbunelui, cum este regiunea mea, Silesia. Sper că socialiștii și ALDE vor sprijini rezoluția mea în care vorbesc de o tranziție echilibrată, care nu lasă pe nimeni în afară, care nu exclude niciun stat membru, mai ales pe cele care au un mix energetic dificil, dominat de cărbune. În, cărb- în Polonia, 80% din energie e bazată pe cărbune. În Franța, doar 2% se obțin prin arderea cărbunelui. Dacă dorim un mediu curat, trebuie să ajutăm țările care sunt dependente în prezent de cărbune. E nevoie de o tranziție justă, e nevoie de sprijin pentru regiunile dependente de cărbune. Dacă nu facem acest lucru, nu facem decât să zâmbim politicos către acești tineri militanți, dar asta nu e o politică eficientă. Tinerii sunt inteligenți, își dau seama ce înseamnă excluziunea energetică, înseamnă sărăcie și de aceea protestează oamenii în, în Paris și în Franța astăzi. Fac un apel să mă sprijiniți. Domnul Gerbrandi, două minute. Yes, thank you, chairman. Da, mulțumesc, domnul președinte. Astăzi e o zi specială pentru că nu doar că viitoarea generație ne bate la ușă la propriu, ci uh, pentru că se și uită la noi ce facem, să vadă dacă avem grijă de viitorul lor. Organizând marșurile copiilor pentru uh, mediu, ne demonstrează că noi suntem cei care distrugem planeta în acest moment și au dreptate. Uh, a, facem ceva constructiv în acest sens? Din păcate, răspunsul este nu. Nu facem nimic pentru climă, nici în legătură cu distrugerea sistematică a naturii. Uniunea Europeană își va rata singură obiectivele legate de strategia pentru biodiversitate, însă nici Comisia, nici Consiliul nu au luat niciun fel de măsuri uh, pentru a, uh, inversa situația. Apoi, ce se întâmplă cu mediul? Da, există legi Uh, care uh, funcționează, însă nu uh, dedicăm mai mulți bani din buget schimbării climatice. Știm cu toții că banii alocați nu sunt suficienți. Ar trebui să ajungem la 55% în 2030. E ceva absolut clar. Însă ar trebui să mai luăm măsuri și în alte domenii de politică. În această luni, din păcate, din nou cred că am demonstrat că dezamăgim tânăra generație. Ne-am am discutat și am votat uh, uh, finanțarea uh, durabilă și mi se pare că uh, prin votul nostru am uh, uh, redus ambițiile. Acest lucru este foarte important pentru că până la urmă uh, orice acțiune umană începe cu investiții și uh, practic noi susținem orice fel de investiție făcută în tehnologii uh, ecologice. Însă dacă uh, Uh, nu investim uh, din perspectivă ecologică în toate domeniile, practic uh, nu facem altceva decât să pierdem bătălia. Nu putem să avem succes decât dacă toate investițiile sunt ecologice. Aceasta este calea de urmat. Doamnelor și domnilor, astăzi viitoarea generație este aici în sală alături de noi, însă avem la dispoziție doar uh, puțin timp. În câțiva ani ei vor sta aici în locul nostru. Haideți să evităm situația în care noi uh, vom sta acolo sus și ne vom uita cu rușine la modul în care ei uh, vor încerca să curețe după noi mizeria. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg, din partea verzilor acum 4 minute, domnul Bas Eichhout. And thank you for this debate. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru această dezbatere. Era timpul să revenim la tema schimbărilor de climă, însă cred că mulți dintre cei care sunt aici s-au cam săturat să tot audă. Vă mulțumim, vă mulțumim că ați venit, că ne atrageți atenția. Nu vor mulțumiri, vor acțiuni concrete, vor ca politicienii să facă ceva. Cu 10 ani în urmă am venit în acest parlament ca om de știință care și-a schimbat cariera și a devenit politician și am făcut această schimbare pentru că știam că politicienii nu fac nimic. Era, e timpul să trecem la acțiune și îmi pare rău, domnule comisar, îmi pare rău, reprezentanta Consiliului. Vorbiți de 2050, dar dacă ne uităm la ce se întâmplă pe stradă, pot să vă spun că n-am văzut pe nimeni acolo care spune vrem o viziune pentru 2050 ce vor ei, vor acțiuni concrete acum. Europa trebuie să facă mai mult. Trebuie acum să venim cu ambiții mai înalte. Ni se tot vorbește de o strategie pe termen lung. Domnul Lize spune, haideți întâi să elaborăm strategia pe termen lung, să nu vorbim prea mult de acțiuni concrete, pentru că uh, Probabil asta ar afecta anumite state membre. Păi asta vrem, să zgâlțim câteva state membre. Vorbim de o criză, vorbim de măsuri concrete de care e nevoie acum. După cum spune un slogan, dacă clima ar fi fost o bancă, ar fi fost salvată deja. E timpul să facem mai multe. Și asta înseamnă marșurile de proteste pe stradă, nu doar greva tinerilor, ci și marșurile de amploare. 40.000 de oameni în Amsterdam uh, sâmbătă trecută, în Bruxelles, de două ori câte 70.000 de oameni, oameni în stradă cerând măsuri concrete. E o mișcare socială pe care nu putem să o dezamăgim, nu trebuie să o dezamăgim. Ei vor mai multe de la Europa și dacă vreți să vorbiți de viitorul Europei, aici e viitorul Europei viitorul Europei înseamnă locuri de muncă ecologice. Și aici încă un comentariu vis-a-vis -vis de ce spunea Peter Lize. Vorbiți de viitoare locuri de muncă, păi atunci vorbiți și de tranziția ecologică, alte regiuni din lume. Fac ceva, investesc. Uitați-vă ce se face în California. Uitați-vă în India cât se investește energia solară, transporturile electrice în China. Ei fac ceva Industria germană a mașinilor investește mai mult în mașinile electrice în China decât în Germania, pentru că în China politicile sunt favorabile, nu în Germania. Trebuie să facem ceva, trebuie să facem lucruri concrete, nu să tot vorbim de obiective. Și mă bucur să văd că lumea s-a săturat. Pentru că asta e fondul chestiunii. Toată lumea spune că avem aceleași obiective. Însă se vede clar că nu avem aceleași obiective, pentru că în spatele obiectivelor, dintr-o dată, vedem interesele eh, industriei combustibililor fosili, protejată de această eh, secțiune a Parlamentului din fața mea. Când e vorba de finanțe, spunem să, să nu discutăm aspectul negativ al finanțării, să discutăm doar de colțișorul ecologic pe agricultură, cum ne asigurăm că agricultura devine ecologice? La transporturi suntem în urmă în ceea ce privește noile tehnologii. În materie de investiții ecologice, nimic. Trebuie să facem ceva. Mâine, pentru că votăm obiective mai ambițioase, însă după aceea vin alegerile europene și va fi important acolo dimensiunea climă, pentru că e timpul să trecem la acțiune și să lăsăm vorbele. Mulțumim, domnule Eichelt. Din partea GUE, un minut și jumătate, doamna Boylan. Colleagues, Greta Thunberg was blocked. Stimați uh, colegi, Oamenii care vorbesc adevărul nu reușesc să se adreseze acestui Parlament. Uh, li se interzice acest uh, lucru. Noi nu reușim să facem pașii care trebuie în schimbarea climatică, nu reușim să conducem pe acest drum. În uh, această sală se află tineri uh, care uh, lipsesc de la școală pentru a sublinia că noi trebuie să facem ceva ce nu facem de 12 ani încoace. Două grade, spun cercetătorii, nu mai este suficient. Raportul IPCC ne-a spus că trebuie să rămânem sub 1,5 dacă vrem să reducem o, o catastrofă legată de mediu. E nevoie de niște schimbări fără precedent. Trebuie să luăm măsuri uh, rapide și fără precedent, dar nu asta oferim prin această uh, rezoluție comună. Uh, am putea, practic, să ne comparăm cu situația în care un asteroid se pregătește să lovească pământul și noi ne apărăm cu o umbrelă. Până la urmă nu vorbim despre compromisuri politice, vorbim despre înțelegerea datelor științifice, iar dacă mâine nu, sus, nu susținem amendamente și nu solicităm Uniunii Europene să reducă emisiile cu ce puțin 55%, nu vom aduce doar o insultă activiștilor care ne urmăresc de aici de la galerie, ci în aceeași măsură uh, prin, prin asta le vom spune că uh, nu suntem destul de implicați. Stimați colegi, e timpul să luăm măsuri. Mulțumim, doamnă Boylan. Din partea FDD, un minut, doamna Evi. Grație, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, știm cu toții metaforele arhi folosite până acum, mai ales cetățenii din afara instituțiilor europene care protestează pentru a-și uh, proteja viitorul. Însă metafora cea mai oportună e că ne coacem planeta la uh, foc mic. Noi, Europa, am făcut deja destul pentru a garanta un viitor pentru planeta noastră și pentru a asigura o tranziție reală spre o economie cu emisii zero în ceea ce privește consum, producție, societate întreagă. Eu însă nu cred în toate aceste afirmații. Pentru că toate obiectivele pe care ni le-am stabilit uh, au rămas doar pe hârtie și nu sunt suficiente pentru a asigura uh, o reducere a temperaturii, iar obiectivele viitoare încă trebuie decise. Eu fac un apel la adresa Consiliului și Comisiei să punem capăt limitării investițiilor în energiile regenerabile, pentru că acestea ne vor salva pe viitor. Haideți să nu mai cuantificăm datoriile publice. Eu vineri voi ieși în stradă alături de tineri. Mulțumesc! Acum pentru grupul ENF, pentru un minut, doamna Mela. Merci, monsieur le président Mulțumesc, domnule președinte. Schimbările de crimi, climă sunt o problemă esențială pentru toți locuitorii planetei. De aceea e nevoie de o abordare responsabilă și dacă vrem să fie eficienți, trebuie să înțelegem natura interrelațională a două fenomene. După 200 de ani de industrializare sălbatică, am emis uh, dioxid de carbon în mod necontrolat în atmosferă. Există un ciclu dovedit după studiul uh, ghețarilor din Antarctica. Temperatura a crescut cu 4% în trecut și mările au urcat și atunci uh, ființele umane n-au jucat niciun rol. Și atunci uh, ce facem? De ce tot dăm vina pe ceea ce fac oamenii? Nu trebuie renunțat la acordul de la Paris și trebuie găsită soluții inovatoare să nu mai avem acorduri neecologice de liber schimb, și trebuie să anticipăm evenimentele viitoare și de asemenea trebuie să încetăm să venim cu tot felul de justificări ecologice pentru impozite zdrobitoare pentru cetățeni. Președintele o întrerupe pe vorbitoare, v-ați depășit timpul. Cu aceasta se încheie lista vorbitorilor. Dau cuvântul domnului comisar Caniete acum domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor membrilor pentru intervențiile lor, pentru ambițiile lor și pentru capacitatea lor de a asculta. Că vorbim însă cu tinerii, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Să spunem că nu s-a făcut nimic, Comisia nu a făcut nimic în acești cinci ani în ce privește schimbările climatice. Ei bine, nu e adevărat. În acești cinci ani am făcut mai multe în ce privește măsurile pentru mediu decât oricând. La Paris am uh, stabilit un acord unde Uniunea Europeană a jucat un rol cheie. Avem, în primul rând, un acord care stabilește obiectivele necesare pentru a elimina schimbările climatice. Am uh, adoptat legislația necesară cu sprijinul acestei instituții care a ridicat nivelul ambițiilor, e clar, și le mulțumesc tuturor grupurilor că ne-au motivat să fim mai ambițioși în ceea ce privește mobilitatea sustenabilă, emisiile de dioxid de carbon pentru autovehicule. Felicitări, ați făcut o treabă bună, suntem pe drumul cel bun. Iar comisia, asumându-și răspunderea, spune că planul pentru 2030 are clauză de revizuire. Însă, pentru a lua măsuri trebuie să ai o orientare, trebuie să ai un reper. Tinerii au ambiții, clar. Comisia în comunicarea sa a propus că uh, noi, ca noi să devenim neutri din punct de vedere al emisiilor până în 2050. Asta înseamnă că vom fi cu cel puțin 10 ani uh, înaintea celor spuse de știință. IPCC spune că neutralitatea emisiilor trebuie atinsă între 2061 și 2070. Bineînțeles, noi purtăm o răspundere importantă, sunt de acord, dar acum avem legislație, avem clauze de revizie, nu e destul. Atunci, viitorul Parlament și viitoarea Comisie au o răspundere importantă și uh, Înțeleg că mm, toți candidații în campania electorală dau dovadă de ambiții, pentru că suntem cu toții de acord că trebuie să fim mai ambițioși și nu ar trebui să fie probleme la Consiliu în ceea ce privește adoptarea obiectivului de neutralitate a emisiilor pentru 2050. Avem acest obiectiv, dar Comisia trebuie să vină cu obiective și mai ambițioase. Iată exercițiul în care suntem implicați și înțeleg că se poartă dezbateri încinse în uh, vederea alegerilor europene tinerii sunt ambițioși, uh, societatea de asemenea, pentru că trebuie să fie o, o tranziție echitabilă. Nu putem vorbi de combaterea schimbărilor climatice cu șomeri. Avem nevoie de implicarea tuturor cetățenilor pentru a schimba comportamentele, pentru a atinge mobilitatea electronică, pentru a schimba felul în care folosim resursele. Aceasta este cu adevărat o revoluție. Înțeleg că propunerea Comisiei e ambițioasă, vizează toate sectoarele economiei, presupune o schimbare structurală mai mare decât revoluția industrială și trebuie să beneficieze de sprijinul tuturor cetățenilor. Avem acum ocazia de a răspunde la solicitările tinerilor, iar Consiliul European trebuie să sprijine planurile ambițioase care vor reprezenta orientările pentru viitorul Parlament și pentru viitoarea Comisie. Noi trebuie să ținem cont de ambițiile tuturor a tinerilor, angajaților din industria constructoare de autovehicule, ingineri, mineri și mai departe. Tranziția energetică, combaterea schimbărilor climatice se vor face cu succes dacă toată lumea e implicată și asta e răspunderea noastră, atât acum în campanie cât și pe viitor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar! Un răspuns încurajator și acum, doamne, ceată numele Consiliului. Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, din nou dați-mi voie să vă mulțumesc pentru această dezbatere utilă, pentru comentariile dumneavoastră. Aș dori să-i salut și eu pe tinerii aflați uh, sus la galerie. Iau notă de faptul că, în general, uh, Parlamentul European și Consiliul împărtășesc uh, multe dintre aspirațiile legate de acest subiect, la fel și îngrijorările. Este esențial să ne gândim cum am putea să transformăm uh, economiile noastre pentru a asigura cel mai bun viitor pentru mediu, pentru cetățenii noștri, pentru mediul de afaceri și pentru industrie. Uniunea Europeană de multă vreme uh, s-a implicat în prim plan în acțiunea uh, pentru mediu și a trebuit să conducă prin exemplu, său. Pe durata președinției române, Consiliul va continua activitatea sa legată de toate aspectele uh, cuprinse în viziunea prezentată de Comisie, având în vedere nevoia de a asigura o contribuție clară și coerentă pentru a facilita discuții ulterioare. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru atenție. Uh, Mulțumesc, doamnă ministru. Am primit nouă moțiuni de rezoluție pentru a încheia această dezbatere. Una din partea Comisiei uh, ITRE, o alta din partea Comisiei uh, pentru Mediu, o a treia din partea grupului FTD, una din partea verzilor, una din partea SND, una din partea ALDE, apoi una din partea grupului ECR, apoi una din partea PPE și una din partea GUE. Împreună așadar avem 9. Dezbaterea i-a sfârșit uh, aici, votul este prevăzut pentru mâine. Suspendăm pentru câteva minute ședința, pentru că următorul punct trebuie să înceapă doar la ora 10. Îl așteptăm pe uh, domnul Barnier și pe alți colegi. Îmi cer scuze uh, și vă mulțumesc de pe acum pentru disciplină. Cred că dezbaterea a fost una foarte bună. Încă o dată, mulțumesc uh, tinerilor care au fost alături de noi astăzi și sperăm Uh, că cuvintele noastre uh, nu sunt dar vorbe goale, ci uh, vor fi urmate de măsuri concrete. Suspendăm de ședința până la ora 10.